It is eight minutes, no, it's 12 minutes to four. Let's continue our Foreign Affairs Committee meeting once again. Bună ziua, bine ați revenit în fața ecranelor de calculator. Și acum trecem la anunțarea rezultatului uh, votului de dimineață. Următoarele amendamente au fost adoptate. Toate amendamentele de compromis, 1 până la 41 și amendamentele 10, 11, 103, 191, 226, 227, prima parte. Următoarele amendamente au fost respinse. 4, 188, 35, 59, 65, 95, 98, 104, 106, 124, 135, 144, 158, 192, 227, partea a doua. După adoptarea compromisului 41, amendamentul 248 a devenit caduc pe cale de consecință. Cam atât din partea mea. Și acum, dragi colegi, trecem la a doua sesiune de vot, care se va desfășura începând cu ora 5. Până la șase și jumătate veți fi rugați să trimiteți buletinul de vot, um, votând uh, avizul modificat și rezultatul va fi anunțat în scris. Ca întotdeauna vă rog să vă completați și semnați uh, buletinul, să-l fotografiați sau scanați și să-l transmiteți de pe adresa dumneavoastră de e-mail oficială de la Parlament la afetvoteuropa.eu nu puteți trimite mai târziu de ora 6 și jumătate acest vot și odată ce veți uh, fi trimis, veți primi un e-mail, uh, veți primi un e-mail de confirmare a deschiderii votului și uh, de asemenea Vă rugăm să trimiteți buletinele scanate sau fotografiate. Veți fi anunțați de rezultatul votului. Să verificăm vorumul pentru a doua sesiune de vot. Încă o dată, vorumul, după cum știți, este 18, 18 așa că vă rog să apăsați butonul Raise Hand, ridică mâna. Acum. One more colleague, please. Încă un coleg este necesar. Excelent. Am încheiat. Am verificat că avem quorumul necesar și putem continua acum și deschidem votul. Vă rog să nu uitați că pentru a doua sesiune de vot aveți timp până la 6 și jumătate. Până atunci trebuie să vă transmiteți buletinele de vot. Acum comisarul Varhei este deja conectat. Mr. Commissioner, could you please press the speak button? Yes. Commissioner. Domnule comisar, dragă Oliver, e o plăcere să-ți urez din nou bun venit la Comisia pentru Afaceri Externe. Vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs solicitării noastre de a intra într-un dialog cu Comisia noastră pe acest subiect important. Vrem să discutăm cu dumneavoastră situația din Muntenegru și apoi cea din Serbia. Știți foarte bine că, precum dumneavoastră, și această comisie e foarte implicată în situația din Balcanii de Vest, inclusiv în Muntenegru. Înainte de pandemie, planificaserăm o misiune la Podgorița în mai. Din păcate, aceasta nu s-a putut desfășura. Însă, Muntenegru Uh, rămâne, Muntenegru rămâne pe agenda noastră ca prioritate. Între timp, pe 30 august au avut loc alegeri parlamentare în Muntenegru cu uh, o participare record, în ciuda problemelor puse de pandemia COVID-19. Înainte de alegeri, am asistat cu toții la o dezbatere foarte polarizată privind chestiuni cum ar fi biserica sau identitatea națională. După alegeri, care au acordat majoritate unei coaliții din opoziție. Am observat că guvernul de tehnocrați uh, a reunit partide care au opinii politice extraordinar de diferite. Lucrul acesta a dus la ceva nedumerire aici la Bruxelles. Salut faptul că noua coaliție a semnat un acord prin care părțile se angajează să mențină un curs pro-european și pro-NATO noul guvern ar trebui să fie votat în Parlament în săptămânile următoare. Înțeleg că data este de 2 decembrie și sperăm să existe un consens uh, transpartinic larg uh, în ceea ce privește reformele ce țin de relația cu Uniunea Europeană. După prezentarea pachetului pentru extindere, comisia noastră pregătește și un raport uh, pentru Muntenegru pentru 2019-2020. Prin urmare, dezbaterea de astăzi este cât se poate de oportună. Colegii vor fi foarte interesați de ceea ce aveți să uh, ne spune și despre summitul de la Sofia din 10 noiembrie, organizat în cadrul așa numitului proces de la Berlin, în care liderii uh, din Balcanii de Vest au semnat declarații comune privind agenda verde și uh, piața regională comună. Vă dau acum cuvântul, preț de 10 minute, după care vor interveni colegii care s-au înscris la cuvânt și după aceea veți putea să răspundeți la întrebări și observații. Avem timp pentru uh, acest punct privind Muntenegru până la uh, 6 fără un sfert, după care va trebui să avem uh, o discuție asemănătoare privind situația din Serbia. Încă o dată, domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult că participați la reuniunea noastră și vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, David, pentru că m-ai invitat și sper că Data viitoare când ne întâlnim, voi putea să vin fizic la Parlament ca să discutăm despre problemele de interes comun. Stimați membri ai Parlamentului, Domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru invitația lansată, pentru a veni încă o dată în Comisia AFET și mulțumesc pentru faptul că ați menținut eforturile foarte utile um, care au trebuit adaptate la circumstanțe. Voi începe cu două chestiuni care țin de întreaga regiune a Balcanilor de Vest, înainte să mă ocup de Muntenegru și apoi de Serbia. În urmă cu o lună v-am prezentat planul uh, economic și de investiții al uh, Uniunii Europene pentru Balcanii de Vest, unde spuneam că oferim până la 9 miliarde de euro în granturi care să se combine cu noua facilitate de garantare pentru Balcanii de Vest, care să ducă astfel finanțarea până la maxim 20 de miliarde de euro. Estimările precaute ne arată că acești bani ar putea să atragă investiții care să ducă la o creștere de 3,6% a PIB-ului. În acest plan avem și sprijin pentru crearea unei piețe regionale comune, în care să includem și inițiativa, așa zisă mini-Schengen, și agenda verde pentru Balcanii de Vest. Pe aceste două chestiuni vedem deja reacții pozitive din partea celor din regiune și o implicare și o angajare politică foarte puternică. La summitul de săptămâna trecută s-a pus la punct uh, un plan ambițios pentru crearea pieței comune regionale, care ar permite circulația liberă de bunuri, servicii, cetățeni și capital, ar crește competitivitatea și atractivitatea Balcanilor de Vest și uh, ar transforma regiunea într-un uh, hub uh, interesant inclusiv pentru cei care uh, sunt mai îndepărtați și ar vrea să se apropie de piața europeană. De asemenea, s-a lansat și agenda verde pentru regiune și s-au stabilit obiectivele comune pentru transformarea digitală, pentru cercetare, inovare, tineret și educație. Și cu lansarea agendei verzi s-a uh, stabilit să se urmărească obiectivul nostru, cel de neutralitate climatică până în 2050. Balcanii de Vest uh, trebuie să se ocupe și de integrarea romilor. Au acolo cei mai mulți romi neintegrați care sunt neglijați de multă vreme și dacă le permitem să aibă oportunități reale în economie și în societate, există un mare potențial de progres și trebuie să ne străduim să asigurăm acest lucru planul economic și de investiții, precum și piața regională, au potențialul să transforme această regiune, făcând-o tot mai verde și mai digitală și uh, să asigure astfel o mai bună conectare cu piața europeană. Planul de investiții și economic uh, are legătură și cu proiectele noastre europene, uh, inclusiv în materie de transport și energie. Pachetul uh, prevede și un miliard de euro în granturi din partea UE în 2000, din 2015. Să începem acum să discutăm concret despre Muntenegru. S-au deschis toate cele 33 uh, capitole și provizoriu s-au închis 3. După alegeri, noul uh, guvern și noul parlament trebuie să găsească uh, un consens transpartinic și societal larg care să susțină agenda de reformă în Muntenegru. O să încep cu contextul crizei economice actuale datorată pandemiei COVID-19, care pune și mai multe uh, piedici în calea convergenței economice. Criza COVID a făcut ca această țară să piardă chiar și 20% din PIB aceasta este estimarea noastră, având în vedere rolul turismului în economia Muntenegrului. Mai mult, îndatorarea țării este tot mai îngrijorătoare, cu maturități la, care ajung la termen la începutul lui 2021. Am acordat asistență de urgență Muntenegru și, în al doilea rând, facem eforturi pentru a ajuta economia să se redreseze. Prima, primele măsuri de sprijin au fost cele de asistență medicală și, în al doilea rând, încercăm să ajutăm Muntenegru să depășească consecințele COVID-19, care, are o, care au fost foarte severe în ceea ce privește turismul am oferit 28 de milioane de euro ca sprijin bugetar. De la începutul pandemiei, UE a alocat pentru Muntenegru 53 de milioane de euro sub formă de granturi și aproape 60 de milioane de euro ca asistență macrofinanciară de piață pentru cei mai afectați de criză. Acum, contextul politic actual din Muntenegru și provocările care uh, se profilează. Sunt acum, uh, uh, după alegerile din 30 uh, august, procese de tranziție. Am avut o prezență la vot record, 67,6% din electorat, adică. Concluziile preliminare ale observatorilor internaționali ale adunării parlamentare a OSCE arată că aceste alegeri au fost transparente și eficiente. Există acum posibilitatea uh, unei schimbări fără precedent a coaliției de guvernare. E prima oară în această țară când există opțiuni diferite pentru uh, guvernare. Constituția și mm, constituirea noului Parlament și alegerea noului președinte al Parlamentului, domnul Pekic, au fost pași bineveniți în punerea pe picioare a noilor uh, instituții. Profesorul Kripovkavici, uh, liderul cel mai, celei mai mari coaliții uh, politice, a fost desemnat ca premier și lucrează cu uh, fosta opoziție pentru a forma un guvern. Încă nu s-a format guvernul în momentul de față. Uh, și vreau doar să salut faptul că coaliția formată de fostele partide de opoziție după alegeri, s-a închegat foarte rapid și a semnat o declarație publică prin care arăta că intenționează să respecte angajamentele internaționale ale uh, Muntenegru, mai ales în ceea ce privește relația cu UE și NATO. E un semnal pozitiv, având în vedere că uh, aderarea la Uniunea Europeană se bucură de mult sprijin în rândul opiniei publice și în rândul partidelor și uh, că e, având în vedere că în vederea aderării e nevoie de majoritate în Parlament. Se va urmări, de asemenea, alinierea în continuare la politica externă a Uniunii și la politica de securitate. La începutul lui noiembrie Premierul desemnat a prezentat o propunere de guvern tehnocrat, în, uh, iar liderii majorității parlamentare uh, au luat la cunoștință. Majoritatea celor propuși ca miniștri uh, nu sunt din mediul politic, sunt tineri și programul de guvernare propus ar trebui discutat, dezbătut și votat în 2 decembrie și noul guvern din Muntenegru, orice compoziție va avea, va avea două priorități cheie care se găsesc clar în raportul anual al Comisiei. Mai întâi, aprofundarea și accelerarea reformelor, mai, mai ales în ceea ce privește statul de drept, mai ales că există repere intermediare la capitolele 23 și 24, și al doilea, depășirea crizei socioeconomice datorate pandemiei COVID-19, care a lovit foarte tare Muntenegru, poate cel mai tare dintre toate țările din regiune. Este nevoie de o administrație publică funcțională să se continue uh, progresele din ultimii ani și asigurarea unei tranziții line va fi foarte importantă pentru noul guvern. E un mesaj pe care mi insistat foarte tare în vizita mea la Podgorița luna trecută. Așa cum știți, raportul Comisiei pentru Muntenegro uh, arată că noul guvern trebuie să înceapă cât mai rapid eforturile sale și să continue pe calea către Uniune. Abia așteptăm să lucrăm și cu noul Parlament Așteptăm ca guvernul să întreprindă reformele necesare pentru aderare rapid. Susținem în continuare Muntenegru în procesul de aderare, dar și în eforturile de redresare socioeconomică după pandemie. Cu aceasta mă opresc aici și aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Thank you, Oliver Vahey. Vă mulțumim, domnule comisar Oliver Verheli, pentru observațiile dumneavoastră introductorii referitor la situația din Montenegro după alegeri. Avem acum timp pentru un schimb de opinii cu domnul comisar referitor la situația din această țară. Din nou, repet, după acest punct vom discuta despre Serbia. Dau acum cuvântul pentru trei minute președintelui delegației cu Montenegro, șeful uh, Comisiei pentru relații cu Montenegro, colegul nostru Vladimir Milicek. Vă rog! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îți mulțumesc, David. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Bună ziua tuturor. E minunat că putem purta acest schimb de opinii referitor la situația din Balcanii Occidental. Cred că este foarte important, în, uh, mai ales având în vedere situația actuală, cred că este important să le arătăm, să le dovedim sprijinul nostru partenerilor din uh, Balcanii Occidental. Montenegro a fost uh, deja de ani buni o țară care s-a plasat în avangardă în ceea ce privește progresele realizate, dar și o țară care a fost afectată în mod deosebit de pandemie, poate chiar mai mult decât alte țări din regiune. Și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că perspectiva europeană pentru Montenegro se va concretiza și prin sprijinul nostru, printre altele. Acum revenind la alegeri, îmi pare rău că membrii Parlamentului European nu au putut fi acolo pe teren pentru a observa alegerile, având în vedere contextul pandemiei. Mă bucur însă să văd că, într-adevăr, Montenegru și cetățenii din Montenegru au reușit să organizeze alegerile foarte bine, în pofida condițiilor dificile prezența la vot a fost una istorică. Au votat liber, democratic și au ales schimbarea, schimbarea politică. Alegerile și rezultatul acestora au fost foarte importante pentru Muntenegru și nu doar, și pentru întreaga regiune. Sunt vești bune pentru viitorul uh, Muntenegru și cred că este o șansă pentru a ne exprima îngrijorările și a pune întrebări. Câteva observații referitor la provocările imediate cu care se vor confrunta cetățenii din Muntenegru. Mă bucur, domnule comisar, că ați început cu situația economică și financiară. Într-adevăr, nu e roz. Aș vrea să știu ce putem face și cum putem uh, contribui la mobilizarea instituțiilor financiare internaționale, dincolo de resursele Uniunii, pentru a ne asigura că Muntenegru primește ajutorul de care trebuie să beneficieze pentru a supraviețui. Pentru că ce e în joc? În joc este însuși viitorul politic al țării, care s-a angajat față de un curs european și ar trebui să fie sprijinită. Nu ar trebui să existe amânări, mai ales având în vedere că ar putea fi momentul oportun pentru puteri străine să intervină și să devieze Muntenegru de pe cursul asumat. Ce putem face? Ce plănește Comisia să facă? Și în al doilea rând, în ce privește contextul COVID-19, cum, cât de pregătiți suntem să uh, ne împărțim resursele, mai ales odată ce vaccinul va fi disponibil. Există un plan de a avea o schemă mai amplă care prevede partajarea resurselor odată ce vaccinul va fi disponibil pentru a putea ajuta oamenii din Muntenegru? Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Bilcic. Și la următorul punct uh, vom auzi din nou mai multe de la dumneavoastră. Dau acum cuvântul coordonatorilor sau acelora care îi înlocuiesc pentru PP Dau cum cuvântul prietenului nostru, Andor Deli. Mulțumesc! Dragă David, dragă domnul comisar, dragi colegi, în ceea ce privește Muntenegru, cred că nu putem scoate în evidență suficient de mult faptul că se numără printre uh, candidații fruntași pentru extinderea Uniunii și singurul candidat care, în pofida așteptărilor, mai ales așteptărilor uh, Consiliului, a reușit să deschidă toate capitolele de negociere și această țară are nevoie acum de două lucruri, stabilitate politică și asistență financiară. În ce privește stabilitatea politică, aștept cu mare interes noul uh, guvern care va uh, intra în funcție pe 2 decembrie. Sper să ducă stabilitate și unitate. Dacă, ne, dacă e nevoie, Parlamentul European și grupul PP e gata să îi le oferă sprijin din partea colegilor uh, în ce privește stabilitatea economică. După cum s-a mintit deja, am văzut cum uh, s-a prăbușit PIB-ul, mai ales uh, din cauza pierderii veniturilor uh, din sectorul turismului. Uniunea Europeană a sprijinit întotdeauna Muntenegru, e clar, e evident. Mă întreb însă ce putem face mai mult. Cum putem extinde cadrul actual în ce privește asistența financiară? Pentru că în cele din urmă, dacă ne gândim pragmatic, nu e o țară foarte mare, e o țară minunată, dar nu una foarte mare. Nu ar fi o povară suplimentară pentru Uniunea Europeană, cred că ar fi uh, ușor de gestionat. Și aș vrea să știu, domnule comisar, care sunt gândurile dumneavoastră în această privință. Mulțumesc! Mulțumesc, Andor! Dau acum cuvântul pentru S și D, colegului nostru Andreas Schieder pentru două minute. Mr. Sider, could you please press the speak button? Domnule Sider, vă rugăm să apăsați pe butonul speak. Uh, yes, sorry, I... Da, îmi cer scuze, am apăsat pe butonul speak, însă uh, nu s-a făcut roșu. Acum funcționează, văd. Domnule comisar, stimate domnule președinte, eu vreau să aduc în discuție un punct. Ați urmărit alegerile din Muntenegru și noi și am observat uh, că au fost alegeri deosebit de polarizate. Rolul bisericii ortodoxe a fost unul foarte pronunțat. De asemenea, am asistat la intensificarea argumentelor cu caracter naționalist în timpul alegerilor. E o tendință la care am asistat în um, țări din vecinătate, dar și în alte țări precum Bulgaria, țări din Balcani. Poate alcătuirea guvernului, rămâne de văzut ce formă va lua, dar poate că acest guvern va include mai puține minorități decât poate în, în deceniile anterioare. Știm că naționalismul e, un, e o travă periculoasă pentru regiune și aș vrea să știu ce reacție are Uniunea Europeană care se bazează pe multilateralism? Care e strategia și în timpul negocierilor de aderare eh, de a contracara aceste atitudini naționaliste? În al doilea rând, știm că Muntenegru a reușit să deschidă toate capitolele de negociere, însă nu le-a finalizat. Suntem departe de a le fi finalizat. Uh, mai sunt încă multe întrebări deschise la acest capitol. La ce ne putem aștepta? Ce putem face pentru a încuraja noul guvern să accelereze un pic ritmul reformelor. Pentru că nu e doar important să deschizi capitole, ci și mai important este să faci reformele necesare. Mulțumesc, Andreas Schieder, pentru comentariile tale. Pentru grupul Renew are cuvântul acum Ilan Chiuciuc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur, dragi colegi, să vă văd și, domnule comisar, vă mulțumesc că v-ați făcut timp pentru noi. Cred că este o discuție care vine la momentul oportun și Întotdeauna discutat despre Balcanii Occidentali e oportun. Sunt de acord cu colegii și anume că ne așteaptă vremuri dificile în ce privește pandemia și în ceea ce privește evoluțiile politice din Balcanii Occidentali. În ciuda pandemiei, cetățenii din Muntenegru și-au exersat dreptul democratic de a alege un nou guvern și cred eu că trebuie să le acceptăm alegerea. Alegerile s-au organizat într-un context dificil, însă a fost un vot democratic. S-a făcut un pas important, constructiv, de coaliție prin semnarea acordului de cooperare. Muntenegru se află într-o etapă avansată a procesului de aderare și ar fi foarte bine, foarte încurajator pentru noi să vedem că în lunile care vin guvernul va intensifica ritmul reformelor. Bineînțeles, e o perioadă foarte dificilă pentru țară, având în vedere că activitatea sa economică a scăzut cu 40% în urma pandemiei. Care sunt așteptările dumneavoastră? Această schimbare la putere în Muntenegru va facilita, va grăbi aderarea sa la Uniunea Europeană? Sau veți sprijini un guvern tehnocrat? În al doilea rând, care considerați că este relația între Serbia și Muntenegru? Știm că e o relație cu multe suișuri și coborâșuri și există multe straturi în această relație cu Serbia. Îmi cer scuze dacă sunt uh, deosebit de franc, dar am uh, o întrebare directă. Aș vrea să știu în ce fel vetoul Bulgariei privind Macedonia de Nord va avea repercusiuni asupra unei țări ca Muntenegru, o țară considerată ca fiind fruntașă în această cursă. Mulțumesc, domnule președinte și domnule comisar. Mulțumesc, Ilan Cuciuc. Dominic Bild pentru grupul ID. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar. Vă întrebasem uh, printr-o întrebare în scris uh, referitor la un proiect de autostradă solicitând o finanțare de 800 de milioane de euro cu consecințe dezastroase pentru finanțele Muntenegro. Banca Mondială estimează că în 2021 Muntenegru va avea enorm de suferit. Iată de ce acest proiect de infrastructură nu e unul sustenabil. Am acceptat, am, aș, am aflat recent că China a fost implicată în uh, uh construirea unei centrale în țară, așa cum s-a întâmplat și în Bosnia și Herțegovina, deși ni se asigură, ni s-a spus că această reconstrucție de fapt permită reducerea emisiilor. În contextul actual, această ingerință a Chinei în Muntenegru nu contravine, nu contrazice practic o posibilă aderare la UE, mai ales având în vedere că există riscul îndatorării țării față de China. De asemenea, care e părerea dumneavoastră referitor la politica de exploatare a cărbunelui a Chinei în Balcani? În plus, uh, ce părere aveți cum va evolua datoria publică în contextul pandemiei? Ar trebui de asemenea să întrebați autoritățile din Muntenegru în ce privește plasarea în uh, custodie temporară a autorităților ecleziastice ortodoxe pentru că au celebrat uh, rituri religioase în timpul pandemiei. Vă mulțumesc! Merci, madame. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul pentru verzi Thomas Valtz. vă rog. Yes, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Am câteva întrebări uh, concrete. Timocavici, primul ministru desemnat, e unul foarte activ în eforturile sale de a încerca să formeze guvernul Vreau să știu dacă ați uh, dialogat deja cu dumnealui și dacă considerați că dorește să continue să rămână în NATO dacă e serios în ceea ce privește această declarație pe care a semnat-o. Aș dori să știu care e părerea dumneavoastră personală aici. Ce părere aveți despre acțiunile dumnealui în ce privește implicarea minorităților? Am citit că o parte din partidele uh, care reprezintă minoritățile nu vor face parte din guvern, nu se vor alătura guvern, guvernului, însă s-ar putea să aibă totuși un reprezentant uh, pe postul uh, viceprim-ministrului sau ar putea să aibă chiar portofoliul pentru apărare. Credeți că este un pas în favoarea minorităților? De asemenea, în ceea ce privește crearea principalelor mandate, precum uh, Ministerul de Interne, se creează un uh, portofoliu pentru drepturile omului și altul pentru negocierile de aderare la UE. Așadar, uh, negocierile de aderare vor intra în competențele Ministerului de Externe, însă va exista um, un birou responsabil de negocierile UE direct asociat primului ministru. Considerați că sunt pași utili pentru a include minorităților, minoritățile în continuare. Nu doar în ceea ce privește securitatea unde ULA, URA și aliații săi, care sunt considerați ca fiind cei mai pro-europeni și ar asuma portofoliul pentru apărare, și considerați că premizele negocierilor sunt în măsură să asigure respectarea angajamentelor față de NATO și față de Uniunea Europeană în ceea ce privește cooperarea în domeniul securității. Și poate o ultimă întrebare. Ministrul de interne s-a retras deja pentru că se teme de sarcina care le așteaptă, pentru că minister, a fi ministru de interne înseamnă să lupți împotriva crimei organizate și corupției la nivel înalt. Cum ne putem asigura că candidații posibili sau posibili ministri de interne beneficiază de un sprijin solid în activitatea lor pentru a nu fi intimidați să asume acest portofoliu? Ce părere aveți despre relația dintre Marcovici și Iucanovici? ce interacțiune au cu noua majoritate? Sunteți de acord cu mine și anume că dau dovadă de un comportament realmente democratic în aceste negocieri privind uh, formarea noului guvern. Mulțumesc! Thank you, Thomas Weitz. Mulțumesc, domnule Thomas Weitz, pentru ECR. Dau acum cuvântul lui Herman Terci. I am informed that Senior Terk mi se spune că domnul Terci uh, nu este conectat, nu mai avem alte cereri de luare de cuvânt din partea grupurilor Goengel, dar uh, avem pentru neafiliați, uh, am să-i dau cuvântul lui Fabio Castaldo. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Este un moment crucial pentru Muntenegru. Ne aducem aminte ce s-a întâmplat după alegerile din 30 august, o schimbare pentru această țară într-un proces extins și eu am fost parte a delegației parlamentare cu ocazia alegerilor prezidențiale misiune de observare a alegerilor și de atunci am urmărit îndeaproape ce se întâmplă în această țară. E clar că această schimbare de putere pentru coaliția câștigătoare se va confrunta acum cu partea cea mai dificilă. E important care va fi relația cu UE, iar primul ministru încearcă să formeze un guvern și să aibă un cabinet de miniștri acceptat de coaliție. Vreau să vă întreb dacă aveți uh, ceva noutăți în legătură cu această negociere și care sunt uh, veștile de la noua coaliție a țării, pentru că sunt și partide minoritare care au refuzat să intre în uh, guvernul din Muntenegru pentru prima oară din 1998 încoace și avem și îngrijorări legate de naționaliștii de acolo. Dacă până la urmă se confirmă acest lucru, este pentru prima oară în 20 de ani când minoritățile nu mai sunt reprezentate la nivel statal. Și aceasta va fi o problemă foarte mare, mai ales dacă ne gândim la faptul că țara uh, are nevoie să fie unită mai mult decât niciodată. Domnule comisar, credeți că există vreo posibilitate ca minoritățile să intre în acest uh, guvern? Uniunea Europeană poate sau are de gând să facă ceva pentru a facilita aceste negocieri? Aveți cumva uh, discuții pe această temă cu primul ministru? Știți uh, cum puteți coopera împreună în acest proces al negocierilor pentru uh, aceste capitole de negociere și vreau să vă întreb dacă noua coaliție este într-adevăr angajată pe acest drum către Uniunea Europeană și pentru a negocia cu noi. Și aș mai avea o întrebare E vorba de libertatea uh, de uh, religie, uh, actul legislativ care a fost adaptat în mandatul anterior și vreau să vă întreb care sunt semnalele pe care le primiți dumneavoastră din partea Muntenegrului de la noul guvern, dacă acesta este dispus să modifice din nou această legislație sau să abroge eventual legea respectivă. E clar că negocierile politice probabil că uh, vor încetini reformele care sunt absolut urgente și necesare pentru cetățenii de acolo. Și pot să vă asigur, domnule comisar, că din partea noastră uh, suntem alături de poporul Uh, E nevoie de investiții în Balcani pentru că altfel aceștia vor fi marginalizați și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, Massimo. Și acum mi se spune că domnul Terci este într-adevăr conectat și poate interveni. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc în spaniolă. Vreau să mulțumesc și eu pentru raportul făcut de domnul comisar. Noi suntem mulțumiți uh, cu felul în care s-au desfășurat alegerile în Montenegru și faptul că se produce o schimbare care vom vedea însă încotro se îndreaptă. Suntem îngrijorați pentru că situația economică și financiară va fi în curând dramatică. O serie de țări au intenția să uh, intervină acolo și știm uh, foarte bine că fragilitatea în uh, Balcanii de Vest uh, este una care ar trebui să ne îngrijoreze pe noi toți. Deci, Muntenegru ar avea nevoie de un ajutor foarte rapid din partea noastră pentru ca toate aceste influențe externe din partea Chinei, a Rusiei sau a Turciei să nu se materializeze uh, așa cum s-ar putea întâmpla. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Terci. Și acum dau cuvântul raportorului permanent uh, pentru Muntenegru, domnul Tonino Pițula. Mulțumesc, David, și mulțumesc, domnule comisar. Situația politică din Montenegro este unică, este o primă tranziție uh, la putere în ultimii 30 de ani. Bineînțeles, e nevoie de timp uh, pentru a forma un nou guvern și asta arată că instituțiile de acolo sunt deja mature și uh, se respectă statul de drept. Este o situație unică și pentru Uniunea Europeană, pentru că acum uh, negociem cu noi interlocutori. Noi așteptăm să avem o astfel de atitudine pozitivă și pe viitor și așteptăm să vedem care sunt reacțiile noului guvern. Noul guvern ar trebui să um, fie la înălțimea așteptărilor din partea cetățenilor lor. Alegerile au fost uh, evaluate ca fiind uh, corecte, dar am observat că există o dimensiune clericală foarte puternică, chiar și în rândul noului uh, guvern. am văzut ce se întâmplă cu minoritatea musulmană și alte minorități în alte regiuni și vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră, care este angajamentul inițial al noului guvern și dacă vă așteptați ca el să fie implementat cât mai repede cu putință. Dacă ținem cont că integrarea în UE uh, este a șaptea prioritate din șapte, uh, cum vă simțiți să fiți uh, tratat ca ultima prioritate pe listă? Și dacă vă așteptați să se facă progrese în toate domeniile care ne interesează pe noi? Vreau să întreb Comisia ce se va întâmpla cu noua metodologie de extindere? Ce, cum va afecta negocierile cu Muntenegru? Guvernul actual, noul guvern, va spus cumva cum va conduce negocierilor și uh, sperăm să lucrurile să meargă pe uh, Uh, un făgaș bun. Anul trecut v-am spus care este uh, obiectivul nostru. Dumneavoastră spuneați că așteptați ca până la sfârșitul mandatului, până în 2024, Muntenegru să devină membru al UE. Vreau să vă întreb dacă mențineți această declarație și considerați că este realistă acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Dragi colegi, avem uh, un timp limitat la dispoziție. Următorul punct, dezbaterea pe tema Serbiei, va începe la 6 fără un sfert, așa că aș propune să ne oprim aici. Am să dau cuvântul domnului comisar. Nu cred că avem uh, posibilitatea să facem și o a doua rundă de întrebări, deci dacă sunteți de acord, îmi cer scuze dinainte și am să dau cuvântul uh, domnului comisar pentru a răspunde la cât mai multe întrebări și a face cât mai multe comentarii cu putință. Oliver, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am să răspund uh, colegilor la fiecare întrebare. Sunt de acord cu Vladimir Bilcic. Alegerile s-au organizat bine și acesta este un punct de plecare foarte solid pentru orice nou guvern și pentru eventualele schimbări politice în această țară. Situația economică și financiară, într-adevăr, este tristă. Am văzut că am mobilizat toate resursele de care dispuneam la momentul acesta, susținere bugetară și asistență macrofinanciară și uh, ne uităm înspre instituțiile uh, financiare internaționale pentru a vedea dacă se poate acorda susținere suplimentară în caz de nevoie, însă, bineînțeles, avem nevoie de o evaluare a situației financiare din partea noului guvern. Deci, atunci când acest uh, guvern uh, se va instaura, vom vedea care este situația mai exact, pentru că deocamdată nu avem decât estimări la dispoziție, nu fapte. Cât privește lupta împotriva pandemiei, avem acum uh, vaccinul de fapt, problema vaccinului este importantă nu doar pentru această țară, ci și pentru alte țări. Ei au fost inclus deja în uh, schema noastră de aprovizionare. Probabil că vor primi și uh, donații pe care le vor primi de la mai multe companii și chiar și de la statele membre. În plus, avem alte posibilități pentru a asigura uh, numărul necesar de vaccinuri necesare. Deci lucrăm și facem eforturi alături de colegii noștri pentru a rezolva această chestiune. Ați întrebat uh, ce se poate face în plus, cum îi putem susține în plus uh, și vă spuneam că așteptăm prima evaluare făcută de noul guvern să vedem dacă au nevoie de susținere suplimentare și dacă da, uh, de ce fel ar trebui să fie aceasta. Mulți dintre dumneavoastră ați vorbit și de lipsa minorităților în noul guvern. Într-adevăr, este pentru prima oară când se întâmplă acest lucru și vom examina îndeaproape această situație. Noi am considerat că minoritățile au reprezentat întotdeauna un factor de stabilitate la nivelul guvernului, însă mm, nu trebuie să ne pronunțăm noi asupra majorității care se formează Vom discuta cu autoritățile și cu noi parteneri de coaliție dar le vom menționa că, din punctul nostru de vedere, minoritățile erau o valoare adăugată. Acum, cât privește capitolele care trebuie finalizate și grăbirea procesului de aderare, toată aceasta, până la urmă, depind de Muntenegru. Noi am spus cu claritate care sunt prioritățile pentru a grăbi procesul de aderare și care capitole ar putea fi finalizate. Bineînțeles, statul de drept, uh, capitolele 23 și 24 sunt esențiale pentru a convinge statele membre și pentru a, a începe finalizarea acestor capitole. Bineînțeles, așteptăm negocieri și la celelalte capitole de natură tehnică pentru a convinge statele membre și sperăm să trecem la treabă cât mai repede cu putință. Bineînțeles, totul va depinde de noul guvern format și așteptăm ca acesta să înceapă activitatea. Care este relația cu Serbia? Ați întrebat. Cred că tensiunile pe care le-am constatat înaintea alegerilor uh, sunt în scădere acum. Sper să se îmbunătățească și mai mult uh, pe viitor situația. Cred că totul are de-a face și cu structurile religioase uh, și de asemenea cu uh, inițiativa pieței economice și aceasta va aduce uh, un nou factor de stabilitate în regiune. Vetoul Bulgariei față de Muntenegru. Eu trebuie să vă spun că am o interpretare diferită. Din punctul meu de vedere nu este neapărat un veto. E un dosar în lucru. Lucrăm cu Bulgaria și cu Macedonia de Nord pentru a ajunge la un acord. Deci, iată, nu este un final, ci, din potrivă, considerăm că ar trebui să ajungem la un acord și să o facem chiar anul acesta. Pentru doamna Bilde, chinezii și situația financiară dificilă. E adevărat, există o legătură între cele două. Aceste proiecte, bineînțeles, influențează situația macrofinanciară a țării și, din câte am înțeles, aceasta va fi o chestiune importantă pentru uh, noua campanie și pentru noua coaliție. Așa că așteptăm să vedem de la noul guvern care va fi atitudinea sa. Pe de altă parte, o bună parte a majorității care va fi formată se pare că are legătură cu aceste proiecte. Din partea noastră, pentru a promova economia din Montenegru și din regiune. Avem uh, proiectele de infrastructură extinsă care ar putea susține economia acestei țări. Avem, uh, bineînțeles, căile ferate, autostrăzile pentru a crea o infrastructură care să permită conectarea cu restul țărilor din regiune. Bineînțeles, investițiile sunt esențiale, sunt un adevărat punct critic și tocmai de aceea am uh, cerut să uh, crească investițiile și încercăm să convingem aceste țări să renunțe la cărbune și să treacă la energii curate pentru a asigura uh, acea neutralitate a climei. Resursele uh, energetice, aici căutăm noi surse de finanțare și sper ca noul guvern să se lase convins de argumentele noastre. Am vorbit cu domnul Garbic și cred că aici vor avea un spirit destul de deschis. Libertatea de religie. mulți dintre dumneavoastră ați prezentat această problematică într-adevăr, a fost o chestiune extrem de importantă în țară și tocmai din acest motiv coaliția se schimbă acum. Pentru noi este esențial să se asigure libertatea de religie peste tot în țară și toate părțile ar trebui să se implice în această dezbatere pe tema libertății de religie și să o permită în deplină cooperare unii cu alții. Sperăm de aceea să se uh, reducă nivelul de conflictivitate pe această temă și uh, să se ajungă în sfârșit la o soluție. Dacă m-am întâlnit cu domnul Garbici, într-adevăr, uh, ne-am văzut la Podgorița Chiar după lansarea noului plan de investiții și uh, economie, am avut ocazia să ne întâlnim la China, deci am avut o dezbatere îndelungă și în acea discuție mi-a confirmat angajamentul dânsului față de calea europeană și de asemenea și pentru alianța cu NATO. Un lucru care este extrem de important pentru noi, tocmai ținând cont de securitatea în regiune. Din câte am constatat, nu există nicio schimbare uh, pentru dânsul uh, în ceea ce privește eventualele angajamente pe care țara să și le ia. Cred că nu pot să răspund în detaliu domnului Weitz. Um, se pare că este mai informat decât mine în legătură cu noul guvern care se va forma. Eu unul ce pot să vă spun e că noul guvern ar trebui va trebui să țină cont de importanța acestor partide și uh, să țină cont de aceste aspecte pentru politicile orizontale în țară. E bine să existe un viceprim-ministru care să fie responsabil cu acest domeniu. Avem deja exemple în regiune pentru a se acorda importanța cuvenită. Important este ca acest domeniu să fie unul transversal și guvernul să țină cont de el de câte ori vorba, e vorba de o decizie legată de UE. cât privește rolul președintelui. Din punctul meu de vedere, președintele are un rol stabilizator în acest uh, proces de tranziție și cred că este pregătit să o facă. Am avut de asemenea o uh, discuție îndelungată cu acesta și mi-a confirmat în mod clar că dorește să uh, ajute în cadrul acestui proces de tranziție pentru noul guvern pe care îl va susține pentru a merge mai departe și a rămâne pe drumul european. Întrebărilor domnului Castaldo uh, aveau legătură cu problema minorităților. Am răspuns un pic mai devreme, libertatea de religie, de asemenea, și uh, ultima întrebare legată de puterea de influență a UE. Bineînțeles, cel mai bun lucru pentru Uniunea Europeană ar fi să avem o agendă pozitivă și cred că noua metodologie și noul plan de investiții ne permit să ajungem la o astfel de agendă pozitivă. Dacă e să evaluăm mesajele pe care le-am primit din regiune, de la uh, Podgorița și din alte părți, se pare că această agendă pozitivă ar putea funcționa, deci toți cei care doresc să își ia un angajament alături de noi, să implementeze această agendă, ar putea ajuta pentru a avea beneficii pentru toate părțile. Domnul Terci m-a întrebat uh, cum putem să uh, intervenim în ce privește intervenția altor țări terțe. Cred că nu e cazul să intervenim noi și nu știu dacă altcineva ar putea să ofere ceva așa ca noi uh, aderarea la UE. Noi trebuie să fim pregătiți și tocmai de aceea Comisia consideră că este o adevărată prioritate, de aceea Comisia face investiții nu doar la nivel economic, ci și politic în regiune pentru a menține această perspectivă și cred că obiectivele noastre sunt foarte clare și vizibile și vom lucra în continuare. În continuare vom arăta care este angajamentul nostru și sperăm ca el să fie îndeplinit în regiune. Și în sfârșit, pentru domnul Pițula, șapte priorități și abia a șaptea este aderarea la UE. După discuția pe care am avut-o cu prim-ministrul desemnat, mi-am dat seama foarte bine că ă, după pandemie țara se află într-o situație foarte dificilă, deci Uh, nu cred că vom avea un angajament uh, foarte puternic, dar tocmai am aflat că noul prim-ministru va face prima vizită oficială la Moscova, la, la Bruxelles, mă scuzați, ceea ce ar însemna, ar fi un semnal foarte clar uh, pentru statele membre. Dacă noua metodologie de extindere va ajuta sau nu Muntenegru și dacă da, cum, pot să vă spun că aceasta ne va ajuta să grupăm mai multe chestiuni la nivel politic și să le negociem împreună pentru a face progrese rapide, bineînțeles dacă Muntenegru își respectă angajamentele, iar primul ministru desemnat mi-a confirmat că sunt pregătiți să grăbească acest proces alături de noi, să grăbească procesul negocierilor și, bineînțeles, noua metodologie cred că oferă cadrul potrivit. Și am să mă opresc aici cu intervenția mea. Mulțumesc! Cristina? Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc că v-ați oprit la fix. E șase fără un sfert. Dragi colegi, cred că am purtat un schimb de păreri foarte interesant în legătură cu Muntenegru și, din păcate, nu pot să intervine și alți colegi, pentru că trebuie să trecem mai departe. Urmează punctul despre Serbia și mi s-a spus că trebuie neapărat să încheiem la 6 și jumătate, așa că, fără să mai întârziem, trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Eu pot fi foarte succint. Domnule comisar, haideți să discutăm acum despre situația din Serbia. Am urmărit cu toții uh, alegerile din 21 iunie alegeri ce au avut loc în ciuda uh, pandemiei COVID-19. Prezența a fost mai redusă decât în alegerile anterioare și a dat o majoritate semnificativă coaliției la putere. Spre regretul nostru, multe partide de opoziție au hotărât să boicoteze aceste alegeri. Între timp, s-a numit noul guvern și salutăm faptul că integrarea europeană se găsește printre prioritățile acestuia. Însă, se pare că guvernul uh, Uh, acesta va avea un mandat mai scurt, dat fiind că președintele Vucic a anunțat alegeri parlamentare noi până în 3 aprilie 2022. Înainte de alegerile parlamentare din Serbia, un dial- s-a lansat un dialog facilitat de Parlamentul European între partide. Sperăm ca noul guvern numit să continue să implementeze angajamentele asumate în cadrul acestui dialog și sperăm că și dialogul în sine va continua. Avem de asemenea încredere în faptul că autoritățile sârbe vor continua să dea dovadă de implicare constructivă și că se va putea ajunge la un acord cu uh, forță juridică cu Kosovo. Ca și în cazul Muntenegrului, Comisia noastră pregătește un raport privind Serbia pentru 2019-2020. Proiectul de raport a fost transmis membrilor AFET în această dimineață. Cam atât din partea mea și acum Domnule comisar Varheli, vă dăm cuvântul pentru a ne prezenta situația din Serbia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Permiteți-mi acum să mă refer la Serbia. Cum spuneați, în discuțiile precedente, Balcanii de Vest uh, sunt o prioritate pentru această comisie. Summitul de săptămâna trecută de la Sofia a fost încă o dovadă că viitorul regiunii este legat de Uniunea Europeană și că interesul nostru strategic e ca această regiune să se apropie de Uniunea Europeană cât mai rapid posibil. Serbia are un rol cheie de jucat în acest sens. Nu doar că este partenerul comercial cel mai important al Uniunii în această regiune, acoperind cam 65% din schimburile comerciale, cu o dinamică a creșterii foarte bună și, în plus, Uniunea oferă cea mai mare asistență financiară Serbiei și, de asemenea, investiții. Serbia are, de asemenea, o perspectivă clară de aderare cu 16 capitole de negociere deschise și două provizoriu închise, însă cred că Serbia are o răspundere unică de a demonstra că această regiune merge înainte pe calea uh, europeană. Noul guvern sârb, condus de domnul Brnovic, a dat un uh, a primit un vot de încredere în Parlamentul sârb, a primit și votul de încredere al, al cetățenilor în vară. Noul cabinet are 24 de membri, dintre care 11 femei. S-au creat trei ministere noi, inclusiv unul pentru drepturile omului și dialogul cu societatea. E foarte încurajator că noul guvern uh, a făcut din uh, reformele uh, pro-europene și înlesnirea dialogului prioritățile numărul 1 și 2 respectiv, imediat după combaterea pandemiei COVID. Aceste priorități sunt foarte importante pentru a îmbunătăți uh, viața de zi cu zi a sârbilor. Sunt încrezător că noul guvern uh, va acționa puternic cu hotărâre pentru aceste priorități și că își va relansa eforturile, reimpulsiona eforturile în vederea aderării. Și, cum spunea noul prim-ministru renumit, acesta, sper, va fi un guvern pentru reformă. Noi uh, vrem să susținem Serbia pe acest drum. După cum uh, izbucnirea pandemiei, am oferit 15 milioane de euro pentru nevoi imediate, cum ar fi achiziționarea de echipamente medicale și pentru transporturi de echipamente medicale pentru sprijin pentru grupurile vulnerabile din societate și, de asemenea, pentru angajarea unui, medica, unui personal medical suplimentar. Am alocat fonduri suplimentare, de asemenea, și pentru a susține nevoile pe termen scurt și mediu, pentru a face față crizei medicale, pentru a susține redresarea economică, ținând seama de nevoile IMM-urilor, și al sectorului turismului foarte afectat de criză. Am pus accentul, bineînțeles, pe regiunile mai puțin dezvoltate din Serbia. Planul economic și de investiții va susține redresarea socioeconomică pe termen mai lung a regiunii și convergența economică cu Uniunea, ceea ce înseamnă conexiuni mai bune feroviare și pe, drum, pe, pe șosele, Uh, exploatarea poziției strategice și mai multă creștere și locuri de muncă în Serbia. Avem și un program de mediu foarte mare, care ar trebui să fie în avantajul multor orașe și care ar trebui să ducă cât se poate de direct la creșterea calității vieții. Creșterea investițiilor și activităților economice în Balcanii de Vest vor fi posibile numai dacă se implementează reforme fundamentale socioeconomice, dacă se consolidează statul de drept, uh, dacă se îmbunătățește administrația publică. E vorba de reforme esențiale, nu doar pentru aderarea la Uniune, dar și pentru a crea încredere uh, în vederea investițiilor, în vederea atragerii investițiilor. Planul adoptat în octombrie oferă o imagine detaliată a situației și a măsurilor ce trebuie luate. În continuare, esențial să se asigure lucrurile de bază, lucru foarte important nu doar pentru perspectivele de aderare, ci și pentru ca planul de investiții și uh, redresare economică să fie un succes. În vizita mea recentă în țară am încurajat guvernul sârb să se folosească cât mai mult de raportul Comisiei în ceea ce privește economia și alinierea la legislația Uniunii, în general am văzut evoluții pozitive. Înainte de criză, Serbia se descurca foarte bine în ceea ce privește creșterea economică și se pare că Serbia e singura țară în care pandemia COVID a afectat cel mai puțin economia. Aceasta mulțumită pachetului financiar cuprinzător al uh, guvernului pentru sectorul privat, care atenuează în bună măsură efectele nocive. Avem însă, bineînțeles, un declin al uh, productivității, al ocupării forței de muncă, însă țara face față mai bine decât uh, vecinii săi din regiune. Continuarea acestor reforme în mod durabil va presupune, bineînțeles, un dialog real Uh, cu întregul spectru politic și un mandat puternic pentru noul de la noul Parlament, care sperăm noi va putea să treacă imediat la reformele necesare pentru aderare. Și, în ultimul rând, permiteți-mi să reliefez angajamentul uh, susținut pentru cooperare regională, care este vital. Am văzut acest lucru și săptămâna trecută la Sofia. Piața regională comună va fi un pas important pe calea aderării, va fi în beneficiul economiilor și al oamenilor, va îmbunătăți competitivitatea și va face din Balcanii de Vest un centru interesant pentru investiții. Sunt ferm convins că dacă se vor continua aceste reforme, se vor deschide și alte capitole de negociere în vederea aderării, lucru pe care și noi îl așteptăm de multă vreme de acum. Mulțumesc acestei comisii pentru sprijinul oferit și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc, domnule Oliver Varheli, în legătură cu actu- pentru actualizarea în legătură cu situația din Serbia și urmează acum o dezbatere. Mi s-a spus că președintele Delegației pentru Relațiile cu Serbia, Tania Fayon, nu poate fi alături de noi în seara aceasta, așa că dau cuvântul imediat reprezentantului PP Șevia Ana Sufca. Vor fi alegeri pe 3 aprilie 2021, adică avem un guvern pentru un an și jumătate. Cum se vor implementa reformele menționate în raportul Comisiei pentru a asigura viitorul european al țării? S-au oferit garanții specifice, concrete? Și a doua întrebare, ca parte a procesului de integrare europeană și alinierii alinierea politicii de securitate și externe nu trebuie subestimată. Raportul anual arată că țara nu mai um, în mod moderat este pregătită pentru această liniere. Este clar că este vorba în principal de pace și securitate. Cum veți explica Serbiei că în această Uniune Europeană avem nevoie de respectarea uh, intereselor uh, comune reciproce. Mulțumesc. Thank you, Juliana Sofko, for your... Mulțumesc pentru această intervenție rapidă și acum Tonino Pițula uh, pentru grupul SCD. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, voi trece direct la subiectul dezbaterii și voi sublinia temerile noastre uh, marcate în legătură cu situația din Serbia, în legătură cu tendințe îngrijorătoare. S-a redus uh, responsabilitatea democratică pentru că nu există supraveghere independentă în Parlament în ceea ce privește uh, pre- presa, libertatea presei, statul de drept. Raportul reflectă lipsa de progres. Din păcate, intervenția s-a întrerupt. Tonino. Domnul președinte, Tonino, din păcate, s-a întrerupt uh, legătura și nici nu te vedem, nici nu te auzim. Dar acum? Da, acum vă auzim. Voi încerca să repet se poate spune pe bună dreptate că opoziția a boicotat alegerile și că noi, ca grup, am încurajat întotdeauna pe oricine să participe la activitate parlamentară. Dar, dacă facem o comparație între ce se întâmpla înainte de alegeri, când guvernul PPE nu a acceptat o dată amânată a alegerilor la propunerea socialdemocraților, și facem o comparație cu Macedonia, unde a fost susținută data propusă de opoziție, care apoi a fost acceptată și de guvern. Vedem în raportul privind eh, Serbia de anul acesta 29 de recomandări, mai mult decât în ultimii, oricare din ultimii 10 ani. Cum își va continua această țară negocierile, având în vedere că în Parlament nu există o opoziție adevărată. E singura țară, din câte știu eu, țară candidată în care se întâmplă acest lucru. Apoi, în iulie, guvernul sârb a trecut 37 de ONG-uri și anumite persoane sub uh, anchetă pentru combaterea spălării, pentru spălare de bani și finanțarea terorismului. E vorba de persoane și ONG-uri critice la adresa par, uh, guvernului și a partidului la guvernare. S-a cerut, s a cerut explicații. Domnule comisar, ați făcut și dumneavoastră acest lucru? Ați cerut explicații? Mulțumesc! Mulțumesc, Tonino! Acum, Ilan Cuciu. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu uh, succint, având în vedere că nu avem prea mult timp. Domnule comisar, ați prezentat raportul anual privind Serbia împreună cu planul de investiții și evaluarea generală din raport e că Serbia face progrese în materie de economie, dar nu în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor politice, să le spunem așa, pentru aderare se ia notă de lipsa progreselor în ceea ce privește justiția, uh, libertatea presei, combaterea corupției și altele. În același timp, în octombrie ați spus că Serbia poate deschide un capitol până la sfârșitul anului, capitolul 8 mai exact, privind politica de concurență. Dar având în vedere concluziile din raport, care sunt șansele și ce sprijin va fi din partea statelor membre pentru ca Serbia să deschidă un capitol nou, mai ales având în vedere atitudinea președintelui uh, față de Uniunea Europeană. Și am văzut uh, ce s-a întâmplat în martie și aprilie în contextul pandemiei. Mulțumesc! Thank you, Ilan. Mulțumesc, Ilan. Pentru grupul IDE, Thierry Mariani. Vă rog. Okay, Monsieur Mariani is not connected. Se pare că domnul Mariani nu este conectat. Se pare că există un substitut pe lista pentru idee. Julie Le Chanteux e conectată. Doamnele Chanteux, sunt desconectată, Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Poporul serb este un prieten istoric al Franței și și-a respectat întotdeauna angajamentele. L-a onorat în timpul primului și celui de-al doilea război mondial. Aș vrea să insist asupra dialogului Belgrad-Priștina aceste negocieri sunt menite să rezolve diferențele existente între Serbia și entitatea numită Kosovo. Kosovo și Metohchi, uh, regiuni care sunt inima uh, acestui uh, teritoriu vă întreb cum să recunoască aceste teritorii, cum îi putem cere Serbiei să recunoască Kosovo când astăzi încă cinci țări membre ale Uniunii, Spania, România, Cipru, Grecia și Slovacia nu recunosc acest teritoriu și pe bună dreptate, având în vedere că președintele, așa zis, a fost uh, întemnițat pentru crime împotriva umanității. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Leșant. Dau acum cuvântul reprezentantului grupului Verzilor, Viola von Kramen Tauber. Mulțumesc, domnule președinte. mulțumesc și domnului comisar. Vreau să adresez câteva întrebări în ceea ce privește regresul înregistrat de democrație în Serbia. Doriți să introduceți o nouă terminologie în, progresul, în raportul de progres, mai ales având în vedere că nu e vorba de mai mult progres, ci de-a de un regres al democrației și având în vedere noua metodologie, aș vrea să știu ce se întrevede. Am putea spune că strategia de extindere a UE pune Uniunea Europeană în situația de a, face, de a se regăsi în uh, mediul unor dinamici nedemocratice. Cum putem uh, preîntâmpina ca Uniunea Europeană să tolereze relativizarea unor practici și unor uh, date istorice care aduc mai degrabă Serbia mai aproape de o societate autoritare. Își dorește Comisia Europeană să vadă cum țările, candidat, țările candidate dezvoltă o structură de guvernanță? Și ultima mea întrebare se referă la situația albanezilor din sudul Serbiei. Poate că ați citit că peste 4.000 de cetățeni serbi de origine albaneză au fost eliminați din registrele civile din Serbia. Ce va face Comisia Europeană în această privință? Mulțumesc! Thank you, Viola. Herman Ter- Mulțumesc, Viola. Acum are cuvântul domnul Herman Terci. Yes, hello. Yes. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Și vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. În ce privește acest regres de care vorbim, se pare că toată lumea e de acord că asistăm uh, la un regres de care vorbește toată lumea. Aș vrea să știu dacă aveți noi legături cu guvernul, unde să fie asistat la o reacție favorabilă la aceste temeri pe care le exprimăm aici și pe care le-ați exprimat și dumneavoastră. Ați putea de asemenea să ne spuneți Care a fost reacția Belgradului la temerile răspândite în Uniunea Europeană în ceea ce privește influența Rusiei și Chinei în Balcanii Occidentali, în totalitatea lor, dar pornind din Serbia. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Tărci. Pentru grupul GUE are cuvântul domnul Emanuel Morel. Este conectat? Vă rog, aveți cuvântul. Domnule Morel, vă vom reactualiza pagina pentru a rezolva problema cu calitatea audio. Monsieur Morel, we can not hear you. Domnule Morel, nu vă auzim. On n'a pas entendre vous. nu o vă putem auzi așadar. Ok, Monsieur Morel, um, on ne peut pas. Domnule Morel, nu vă putem auzi, așa că vom trece la membrii neafiliați, Massimo Castaldo. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragă David, și încă o dată mulțumesc domnului comisar referitor la această prezentare privind o regiune de deosebită importanță pentru Uniunea Europeană. Proiectul european nu se va realiza până ce nu va fi finalizată integrarea de plină a Balcanilor. Există justificări istorice pentru a finaliza acest proces de integrare. În joc sunt mize importante. Știm cu toții că procesul de integrare s-a confruntat cu o serie de obstacole. În ciuda unor evoluții favorabile înregistrate anul trecut, Belgrad trebuie să prezinte o agendă um, ambițioasă de reforme care să se anilieze la recomandările incluse în raportul anual pentru 2020 elaborat de DigiNear. Iată de ce aș dori să-mi concentrez intervenția pe Următoarele două întrebări. În urma pandemiei COVID-19 am văzut un anunț în ce privește relația bilaterală între Serbia și China, însă ce mă îngrijorează este retorica pro-China și anti-UE din mass media din Serbia. Aș vrea să știu ce face Uniunea pentru a combate și a contracara această tendință? Cum ne promovăm imaginea în rândul serbilor, un popor cu care întotdeauna am avut relații apropiate? În al doilea rând, în uh, iunie 2020, Până la această dată, normalizarea relațiilor între Serbia și Kosovo părea că se bazează pe un acord controversat uh, facilitat de administrația Trump. Între timp, lucrurile s-au schimbat, printre care și uh, incriminarea lui Hasim Taci, fostul um, prim-ministru kosovar. Aș vrea să știu ce rol poate juca Uniunea Europeană în negocierile dintre cele două țări și ce putem, la ce putem să ne așteptăm din partea administrației Biden în ceea ce privește negocierea relațiilor dintre Serbia și Kosovo. Vă mulțumesc! Thank you, Fabio. Mulțumesc, domnule Castaldo. Are acum cuvântul Vladimir Ilcic, raportorul nostru permanent. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, îți mulțumesc, David, și vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Discutăm la întâlnirea de astăzi despre doi fruntași, doi candidați fruntași din regiune, într-o regiune de interes strategic pentru noi. E vorba aici de viitorul și perspectiva europeană de aderare la UE. Aș dori să mă alătur și eu uh, la spiritul constructiv uh, al dezbaterii referitor la Serbia. Cred că e momentul oportun pentru a porta această dezbatere. Proiectul de raport referitor la Serbia pe care l-am elaborat uh, a circulat deja în rândul colegilor din această comisie pentru a răspunde la una din întrebările și punctele abordate de colegi. Dați-mi voi să vă spun că aștept cu mare interes să discutăm o parte din aspectele complicate, problematice legate de Serbia. Ne interesează în mod deosebit perspectiva europeană, extinderea Uniunii. E un subiect de care ne vom ocupa pe viitor. Cred că trebuie să interacționăm în acest sens cu noul guvern din Serbia. Salut noul guvern, cât și noul parlament. Acesta s-a format într-un context dificil, Salut de asemenea faptul că guvernul și-a asumat angajamentul față de perspectiva europeană și sperăm ca, într-adevăr, guvernul să uh, ducă la rezultate concrete, să vină în întâmpinarea așteptărilor noastre. Și aș vrea să vă întreb, domnule comisar, ce părere aveți despre discuțiile de la Consiliu? Considerați că, discu- că e gata Consiliul să deschidă mai multe capitole cu Serbia, dacă Serbia se angajează în mod credibil și serios uh, de a realiza reformele pe care deja guvernul le-a anunțat. De asemenea, în uh, ceea ce privește o parte din uh, întrebările ridicate de colegi, Parlamentul European și-a luat angajamentul față de dialogul uh, între diferitele partide, care a dat rezultate concrete. Colega Tania Fayon și cu mine am reușit să obținem angajamente credibile din partea guvernului sârb, din partea parlamentului sârb și, de asemenea, un angajament în ce privește alegerile. Iată, Acestea sunt rezultatele implicării noastre și sperăm să putem continua această implicare cu partenerii din Serbia în vederea alegerilor din 2022. E important să facem acest lucru și să facem acest lucru în mod constructiv. Trebuie să ne apărăm valorile europene și criteriile europene în ceea ce privește mm, extinderea Uniunii și trebuie să facem acest lucru în dialog cu partenerii noștri. Regret faptul că o parte a opoziției nu a participat la aceste alegeri. Sper să putem crea mai mult loc uh, în, uh, la viitoarele alegeri și să putem organiza alegeri libere cu participarea de plină a tuturora. Acestea ar fi observațiile mele inițiale și sper Domnule comisar, să putem conta pe sprijinul dumneavoastră în ceea ce privește facilitarea dialogului în politica din Serbia, dar și uh, pe efortul dumneavoastră de a promova reformele, schimbările și viitorul european al Serbiei. Trebuie să primim vești pozitive din uh, Serbia și din partea Consiliului subliniez din nou faptul că Parlamentul um, dorește să se implice în a contribui la realizarea acestei schimbări favorabile în Serbia, oricât de dificil ar putea să pară uneori. Încă o dată vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru că um, continuați acest dialog pentru Serbia și în următoarele luni. Mulțumesc, Vladimir. Vom încerca acum să luăm legătura pentru a doua oară cu domnul Emmanuel Morel. Vă rog. Mă auziți? Da, vă auzim. Vă mulțumesc, nu am să intru în amănunt în ceea ce privește politica din Serbia, pentru că colegii au vorbit deja de aceste alegeri și de un boicot regretabil, deși alegerile s-au derulat în condiții normale. E adevărat că e complicat să ne închipuim un parlament care să nu reprezinte toate forțele politice. Cred că Uniunea Europeană trebuie să contribuie la instituirea unui dialog între partidul uh, președintelui Vutici și opoziție. Eu aș vrea să abordez un punct care până acum a fost lăsat deoparte. Vorbim adesea de relațiile Serbiei cu Rusia, relații istorice, culturale, aș spune de-a dreptul normale, însă trebuie să vorbim de China, pentru că există o strategie chineză în Serbia, o strategie care trebuie să ne îngrijoreze, o amenințare pentru politica de vecinătate a Uniunii, un element important pentru Beijing, care consideră ca un element important în strategia drumului mătăsii. În timpul crizei, prin livrarea de material medical, această strategie a funcționat foarte bine. Nu așa s-a întâmplat și cu Europa. Vă puteți aminti că în timpul crizei exporturile de material medical uh, în Serbia au fost blocate de-a dreptul de Bruxelles, în cele din urmă au fost alocate însă la doar câteva săptămâni după ce au aterizat primele avioane de marfă chineze țările care rezistă cel mai bine Um, la această chemare a Beijingului sunt cele care au acces la finanțare din partea Uniunii. E important să ținem cont de faptul că Serbia e un partener important, să o facem să se simtă ca un partener important, pentru că doar așa Serbia va reveni pe calea europeană, lucru pe care ne-l dorim. Mulțumim! Mulțumesc, dragi colegi! În tocmai că la runda anterioară referitoare la Muntenegru, nu mai avem timp, nu mai pot da cuvântul uh, altor colegi, am dat cuvântul coordonatorilor și raportorului permanent, dau acum cuvântul înapoi domnului comisar și vom încheia această ședință cam în 11-12 minute. Olivier, dacă poți uh, să te încadrezi în 10 minute, ar fi minunat. Thank you so much, Chair. Thank you, David. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, David. Am să încerc să grupez răspunsul la întrebări, pentru că 10 minute e prea puțin timp. întrebările legate de angajamentul guvernului și felul în care abordăm noi lucrurile. pot să vă spun că guvernul ne-a informat, ă, astea sunt informațiile pe care le-am primit eu și l-am ascultat și pe domnul Vucic și pe primul ministru, care spuneau că acest guvern este un guvern al reformelor, un guvern care trebuie să facă reformele europene. Deci, iată, acum așteptăm și ă, ne uităm să vedem cum avansează ă, foaia de parcurs și mâine, de exemplu, mă întâlnesc cu uh, ministrul pentru afaceri europene, care îmi va prezenta planurile. Și, din câte știu, guvernul acesta are toată susținerea parlamentară necesară pentru a-și ține promisiunile. Și asta este o oportunitate unică de care ar trebui să profităm și noi. Spun aceasta nu doar pentru reformele UE, ci și pentru că este o ocazie unică pentru a restabili dialogul Belgrad-Priștina și pentru ca acest dialog să aibă succes. Deci toți cei care își pot aduce contribuția, v-aș ruga să o faceți în mod pozitiv și să profitați uh, pe cât uh, cu putință de acești doi ani pe care îi avem la dispoziție, pentru că s-ar putea să nu mai avem pe viitor o astfel de oportunitate cât privește criticile și problemele, uh, într-adevăr, am uh, observat și noi că a existat uh, o perioadă în care activitatea a scăzut în uh, țară, lucru pe care îl regăsiți și în rapoartele pe care le-am redactat noi. Totuși, guvernul lucrează în continuare în domenii în domeniile în care a putut lucra pentru a promova în continuare reformele dacă ținem cont și de faptul că au avut loc alegeri parlamentare. Uh, formarea guvernului a durat mai mult decât uh, se aștepta inițial, dar iată, acum avem posibilitatea să accelerăm, uh, să se accelereze reformele în domeniile subliniate. Reforma justiției este esențială, avem și o majoritate constituțională acum care susține guvernul. Deci sperăm ca guvernul să realizeze ce și-a propus. Trebuie să se mai facă eforturi și în ceea ce privește libertatea mass mediei și pot să vă spun că noua strategie pentru mass media care a fost prezentată de guvern va fi în sfârșit implementată și mă aștept să aibă rezultate pozitive. E clar că există și niște recomandări care vor veni și care trebuie implementate înainte de alegerile viitoare. Deci sper cu adevărat că acești doi ani să fie doi ani de activitate intensă în care să se atingă multe obiective și asta îmi permite să ajung la următoarea întrebare. Sper că în acest timp să convingem statele membre să înceapă negocierile pentru un proces de aderare rapid și să uh, finalizăm capitolele uh, care au fost deja începute. Avem o ocazie unică, după cum spuneam, și cred că și guvernul este conștient de acest lucru. A doua mare categorie de întrebări are de-a face cu influențele externe și dacă această țară este și în ce măsură vulnerabilă. În primul rând, este o întrebare pe care o tot aud și am tot auzit-o din martie, de când cu pandemia. Colegii care repetă mereu acest lucru nu țin cont de eforturile comune pe care le-am făcut cu toții și de contribuția noastră și uită că până la urmă președintele și guvernul ne-au mulțumit pentru tot ce am făcut, pentru că noi suntem cei care am venit cu cel mai mare ajutor și ultima oară mi s-au prezentat mulțumiri uh, în mod public a fost în octombrie când m-am dus acolo. Deci uh, cred că n-ar trebui să um, repetăm și să insistăm prea mult pe acest uh, punct. Cred că există un rol important și pozitiv de jucat și asta nu doar din punctul de vedere al elitei din Serbia, ci și pentru opinia publică în general. Deci, din punctul meu de vedere, cred că aceasta va reprezenta în continuare un exemplu sau un model bun în urma crizei uh, COVID-19 și uh, s-a văzut și după planul uh, economic și de investiții care a început să se implementeze. E clar că acest plan care va fi implementat va arăta poporului din Serbia că noi suntem uh, cea mai bună ofertă pentru uh, regiune, noi suntem cei care îi ajutăm cel mai mult și asta nu doar la nivel economic în general, ci și pentru viața de zi cu zi a cetățenilor. Și uh, tocmai de aceea punem accentul pe dezvoltarea uh, principalelor elemente problematice la ora actuală, deci uh, uh, conexiuni aeriene, căi ferate, internet pentru întreaga regiune, creștere economică și locuri de muncă, energie curată în regiune, reducerea emisiilor uh, pe perioada iernii, care pun în pericol nivelul de sănătate a populației. Toate acestea sunt inițiative prin care vom avea și avem deja o, uh, o influență pozitivă. Aceasta este valoarea adăugată de la Sofia și tocmai de aceea am fost atât de optimist în ceea ce privește uh, Uh, posibilitatea de a dezvolta regiunea în general. E un lucru care nu s-a mai văzut până acum, este ceva nou și cred că trebuie să-l susținem pentru că aceasta va aduce un efect uh, pozitiv. Trecem acum la dialogul Belgrad-Priștina. Uniunea Europeană are un rol important de jucat și uh, vom asigura acest rol și pe viitor Acordul uh, la care s-a ajuns la Washington a fost un prim pas înainte și să nu uităm că multe dintre uh, inițiativele promovate se reflectă în acestea. Dacă vedem, de exemplu, uh, conexiunile de infrastructură și dezvoltarea economică sunt promovate și ele în planul nostru de investiții și pentru economie. Pe de altă parte, ideea unei uh, zone economice în regiune este de asemenea un concept pe care l-am promovat uh, în întreaga regiune. Deci, iată, mi se pare că avem un rol pozitiv alături de uh, prietenii noștri din Statele Unite pentru ca acest lucru să devină realitate. Avem doi ani la dispoziție pentru a o face și sunt optimist, cred că alături de Statele Unite o putem face și, de altfel, fără Statele Unite e aproape imposibil. Noi considerăm că este o ocazie unică acum și ar trebui să o folosim pe deplin. Un ultim comentariu în ceea ce privește dialogul între partide aceasta ar putea avea beneficii foarte mari și sper ca noul Parlament uh, să mențină această poziție, să implice Parlamentul și, uh, domnule Bilcic doamna Taion, Fayon, de asemenea, Uh, salut uh, toate comentariile pe care le-au făcut pe această temă și îmi pare rău că a existat acest boicot al alegerilor, pentru că aceasta nu a adus nimic în plus pentru democrația de acolo. Însă, iată, avem acest parlament care a fost ales direct de oameni și peste 2 ani sper ca la următoarele alegeri să existe o participare deplină din partea tuturor părților politice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Dragi colegi, nu știu dacă cineva dorește așa în regim de urgență să intervină acum. Uh, uh, îmi pare rău, n-am avut decât uh, câte 45 de minute pentru fiecare dintre aceste țări. În primul rând, aș vrea să mulțumesc uh, Comisiei pentru că a participat la această ședință a noastră. Noi la AFET uh, lucrăm și pentru viitorul raport uh, pentru Serbia. Proiectul de raport va fi analizat la AFET pe 10 decembrie. Termenul de prezentare a amendamentelor este pe 15, votul pe 4 februarie și la plenară în martie. Următoarele ședințe vor avea loc pe 2 decembrie de la 2 fără un sfert până la 4 fără un sfert și de la 4.45 până la 6.45 și următoarea ședință tot în decembrie cu același orar. Încă o dată aceasta pentru că avem niște uh, sloturi disponibile foarte restrictive din cauza uh, crizei coronavirusului. Atâta din partea mea, se încheie ședința și mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuția lor.